colleagues. Uh, good morning everybody. Good morning those. Dragi colegi, bună dimineața tuturor, bună dimineața celor care nu au participat la reuniunea coordonatorilor, celor care, pe care încă nu i-am văzut, uh, anul fericit, deși cred că ne-am întâlnit la Strasbourg. Dar uh, haideți să trecem la voturi în această dimineață, deci avem voturi, avem și reprezentantul președinției române la 11. Unele din voturi au fost anulate însă, deci nu cred că va dura prea mult secvența aceasta a voturilor. Începem cu punctul 11. Uh, este vorba despre Corpul European de Solidaritate. Raportarea este doamna Eleni Teocaru. Este aici dacă dorește să ia cuvântul înaintea votului. Just to thank Christian and Harris for their hard work. Vreau să le mulțumesc lui Cristian și lui Harris pentru munca depusă. Foarte bine că le mulțumesc. Știu că muncesc din greu, așadar le mulțumim și noi și deci fără să mai lungim vorba, trecem la voturi, dar prima dată o să facem un test, ca să vedem dacă funcționează consolele. Deci vă rog să apăsați a, butonul, să, vedeți dacă, să vedem dacă funcționează. 17, 19 cartele de vot, 19 oameni au votat, bun, deci totul funcționează bine, putem începe voturile. 26 cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot în bloc 27, 28 și 100 <clears throat> pentru, împotriva. Mm-hmm. <clears throat> Am, ah, îmi cer scuze. Nu vreți un vot în bloc? Să-l votăm separat? 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 nu, e un vot în bloc. 104 până la 31 în bloc. Bine, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 107, s-a deschis votul. A votat toată lumea care dorește să voteze, s-a închis votul. Se adoptă 11 la 8. 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotriva. Verificăm. La 108 s-a deschis votul. Votes closed. Carried 11 to 9. S-a închis votul, se adoptă 11 la 9.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 111 pentru, împotrivă. Verificăm. La 111 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 17 la 3. Deci uh, n-a fost foarte clar cum ați ridicat mâinile. 113. 112. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 12 la 8. Numai puțin că Vrem să verificăm puțin numărul persoanelor. We're just checking that, that the Can we do 40 and 41? Putem să votăm 40-41 împreună? Toată lumea? vine, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. La 117 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 10 la 9. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral la amendamentul 119. Cine este pentru amendamentul oral, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13A pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13B pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Următoarele două sunt caduce, 127 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru. Mm, împotrivă. Haideți să verificăm. La 132 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 11 la 10. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la considerente. 45 pentru împotriva abțineri se adoptă. Să votăm un bloc de la 46 până la 3? E ok? Nu, până la 48? Nu, nu putem să votăm un bloc. Bine, le votăm separat atunci. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva Haideți să verificăm totuși la 2. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 13 la 8. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot în bloc pentru 4, 51 și 5 și 8. A, 51, 5, 6 până la 8. Putem să le votăm în bloc pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 55 pentru împotriva abțineri se respinge, 56 pentru împotriva abțineri se respinge, 57 pentru împotriva abțineri se respinge, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru împotriva verificăm. 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 7, 60 pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se respinge, 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 67 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm la 67. 67 pentru, împotriva abțineri. Da, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 11 la 9. 68 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm votul la 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge 12 la 9. 69 pentru. Împotriva, abțineri. Se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se respinge. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. urmează pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, 20 a fost retras, compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Compromisul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. <clears throat> și se adoptă. 13 la 8. 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 87 pentru, împotriva abțineri se respinge. Vot în bloc de la 88, 23, 24, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. La 89 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 19, 90 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. La 90 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 12 la 9. 91 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 93 pentru, verificăm, la 93 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 12, 10 la 9 și trecem la votul final. Vot în apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru și un vot împotrivă. O felicităm pe Eleni. Mulțumim pentru munca ta. So, who does discharge commission? Okay, colleagues, we're on the discharge now. colegi, acum trecem la descărcarea de gestiune. Nej, l-am uh, văzut adineaur, dar nu știu dacă mai este în sală. Era la reuniunea coordonatorilor, dar se pare că n-a, nu s-a întors. Era raportorul, deci nu pot să dau cuvântul, trecem direct la vot. Îmi pare rău. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul s-a deschis. The vote's closed. Votul s-a, des- s-a închis și 12 la 8, deci se adoptă amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și numărul 2, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 11 la 7. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri Verificăm și amendamentul 3, votul s-a deschis. Vote's closed. Okay. Votul s-a închis și se adoptă cu 12 la 8. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și amendamentul 4, votul s-a deschis. Vote's closed. Votul s-a închis. Se adoptă cu 11 la 10. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotriva abțineri. Verificăm la 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da,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 Deci, votul s-a deschis. A votat toată lumea, vă rog să votați. Acum votul s-a închis. Și se adoptă cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Mulțumim domnului Deva. Și trecem la punctul numărul 13. Descărcarea de gestiune pentru al 8-lea, 9-lea, 10-lea și 11 la Fed. Din nou, domnul Deva este raportor, dar nu este în sală, deci trecem direct la vot. Așadar, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 13 la 8. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abținere se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotriva, Verificăm și la 3 votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 12 la 9. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 6. Cred că a fost adoptat, dar oricum verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 12 la 9. Amendamentul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? La fel, aceeași majoritate. 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă aceeași majoritate. 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 9, dar cred că e la fel rezultatul, dar oricum votul s-a deschis.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 și se adoptă cu 11 la 9. Bun, acum 19. Cine este pentru? Împotrivă, verificăm la 19, votul s-a deschis. Deși cred că a fost adoptat. Votul s-a închis și da, 10 pentru, 7 împotrivă, 4 abțineri. Deci, amendatul 20, cine este pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și am ajuns la votul final, uh, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 18 voturi pentru, niciun vot împotriva și 3 abțineri. Mulțumim uh, domnului Deva. Și trecem la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi, punerea în aplicare a regulamentului SGP, raportor Frank Engel. Frank, vrei să iei cuvântul? De fapt, a fost o moștenire de la Bogdan Venta, uh, care a părăsit Parlamentul și cred că acum îmi rămâne să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și putem trece la vot. Thank you very much. Mulțumesc. Uh, așadar, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 4, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. și se adoptă cu 21 la 0. Deci uh, înseamnă că cineva nu ridică mâna. Nu știu, coordonatorii. Trebuie totuși să semnalați cumva că dacă nu, nu putem uh, să procedăm așa. Amendamentul 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 7. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nouă. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, verificăm 14, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 11 la 10, da, diferență de un vot. Amendamentul 20, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Acum 19, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, verificăm la 21, votul s-a deschis. Ați votat toată lumea, votul s-a închis, 10 la 11, deci se adoptă cu diferență de un vot. Acum compromisul 3, pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 24 părți. Partea 1 la amendamentul 24. Cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Prima parte, votul s-a deschis. Dacă a votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă cu 11 la 10. Partea a doua de la 24. Cine este pentru, împotrivă, deci Norbert, ești împotrivă, da? Abțineri, se respinge. 25, acum cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 26, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28, pentru, împotriva abțineri, verificăm la 28, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă cu 11 la 10, diferență de un vot. 29 acum, amendamentului Frank, cine este pentru, împotriva abținere se adoptă. Și trecem la votul final. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, niciunul împotrivă, o abținere. Mulțumim Frank și Bogdan. În fine, vom trimite un mesaj în Polonia, că acum a fost votată funcția de primar în Polonia. Bun, trecem la punctul numărul 15, acolo de patriar voluntar între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam în sectorul forestier. Raportor Ian Zahradil, care nu este nici el de față, nu văd să fie în sală. Așadar, asta este, deci votăm, este un singur vot practic. Votăm. Deci mai întâi să ne dăm consimțământul. asta este primul vot, deci suntem la 15, trebuie să ne dăm consimțământul, se face vot electronic, vot cu apel nominal. Așa, dacă să ne dăm consimțământul la adresa acordului între UE și Vietnam, sectorul forestier, vă rog, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă cu 20 de voturi pentru și unul împotrivă. Și acum trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. E de fapt același cu rezoluție. Acum votăm asupra rezoluției. Deci, amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă? Frank, ești pentru sau împotrivă? Abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se respinge. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 16 votul electronic s-a deschis. Socialiștii nu ridică mâna atunci când trebuie și uh, nu îmi dau seama cum votează. Votul s-a închis oricum 20 pentru și doar un vot împotrivă, da. În fine, asta este... Uh, 17 e caduc, 16 l-am adoptat, deci trecem la votul final. Votul s-a deschis, e vot cu apel nominal. Votul s-a închis și se adoptă. Deci în unanimitate a fost adoptat. Dragi colegi, cu asta am încheiat voturile, pentru că mai erau trei voturi prevăzute în ordinea de zi, dar au fost amânate pentru februarie. Acum luăm o pauză, pentru că va urma la 11 prezentarea președinției române, deci ei vor sosi la 11. Vă rog, luăm o pauză, dar vă rog să vă întoarceți ca să dialogăm cu președinția română și în cursul după miezii va fi și comisarul prezent aici. Mulțumesc pentru că ați participat la vot. Ne reîntâlnim la orele 11. Ok, colleagues. Dragi colegi, trecem la punctul numărul 20 de pe ordinea noastră de zi. Așadar, un schimb de opinii cu domnul Teodor Meleșcanu. Da, e dificil de pronunțat pentru un anglofon, deci domnul Teodor Meleșcanu, care este ministrul afacerilor externe al României Așadar, România acum deține președinția rotativă, după cum știm, de la începutul lunii și e prima oară de când au intrat în UE în 2007. Avem, uh, am avut o reuniune a uh, președinților de comisii înaintea Crăciunului, am avut și o bilaterală cu colegii noastre, sunteți foarte eficienți până acum uh, și sperăm ca Acum, sigur că mm, aceste șase luni, de fapt, pentru Parlament sunt mai scurte din cauza alegerilor, dar sper să putem avea o relație foarte pozitivă cu președinția română. După cum știți, în mod tradițional, noi vorbim despre ajutor umanitar în uh, discuțiile noastre, pentru că în altul uh, reprezentant e responsabil pentru chestiuni legate de dezvoltare, dar sigur că ministrul este ministrul de afaceri externe a României și uh, are la cunoștință un, o gamă variată de chestiuni. Când am fost azi vară la New York, la un forum de nivel înalt pentru obiective de dezvoltare durabilă, m-am întâlnit cu acea ocazie cu unii membri ai Guvernului de Roata și am vorbit despre modul în care uh, activează România pentru obiective de dezvoltare durabilă. Am fost foarte impresionat. Am vorbit și la o întâlnire pe marginea reuniunii principale. Foarte bine că sunteți alături de noi astăzi și Așteptăm cu interes să vă auzim cuvintele în legătură cu ajutorul umanitar. Sunt multe chestiuni de discutat. Săptămâna asta, joi, avem o reuniune specială despre Yemen, care știm că trece printr-o criză. Am discutat și problema Venezuelei și ce se întâmplă acolo. Vedem că se prăbușește economia în acea țară. Este o criză teribilă Comisia noastră, sigur că a urmărit îndeaproape și uh, chestiunea fluxurilor de refugiați în întreaga lume, și în Europa, dar și în multe țări în curs de dezvoltare și am fost foarte activ în chestiuni legate de educație pentru copii, refugiați, pentru că am uh, aflat că în multe tabere de refugiați uh, oamenii nu trăiesc acolo doar un an, doi, ci o perioadă mai îndelungată și copiii nu beneficiază de educație. Deci cu domnul comisar Tilianides am încercat să fim activi în acest domeniu al educației în situații de urgență și fără a mai pierde vremea, domnule ministru, aveți cuvântul și apoi vom avea întrebări din partea colegilor. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, distinși membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, E o cinste și onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră astăzi această comisie prin activitatea sa neprecupețită ne aduce aminte de preocupările acestei perioade esențiale pentru starea de bine a umanității. Lumea de astăzi se confruntă cu provocări deosebite rapoarte care se bucură de respect uh, fac estimări că în acest an 132 de milioane de oameni din 42 de țări vor avea nevoie de asistență umanitară internațională. Majoritatea acestor situații îngrozitoare sunt provocate de conflicte armate și uh, lipsă de siguranță alimentară. În timp ce vorbim, uh, și vom discuta despre Yemen în cursul după amiezii. Yemenul reprezintă, de fapt, toată complexitatea și intensitatea crizelor prezentului. E vorba de o țară răvășită de conflict armat, de distrugerea infrastructurii publice, 20 de milioane de locuitori într-o insecuritate alimentară gravă, iar estimări dramatice ale UNICEF, care sunt chiar șocante, arată că, în conformitate deci cu UNICEF, la fiecare 10 minute un copil uh, își pierde viața în Yemen. Ca să vă dau un singur exemplu, o singură cifră. Această situație e un exemplu frapant al proporțiilor masive ale crizei umanitare care se produc într-un loc sau altul. Gama diverse de chestiuni de care trebuie să ne ocupăm se reflectă pe mai departe în uh, conflictul armat uh, <clears throat> prelungit din Siria, care intră în cel de-al optulea an, fără vreo perspectivă clară de returnări uh, ale cetățenilor de întoarcere în condiții demne. Mai aproape de noi, în răsăritul Europei, conflictul din Ucraina a afectat peste 4 milioane de oameni și a dus la strămutarea a peste un milion de locuitori. Dintre cei afectați, aproximativ 3,4 milioane sunt în prezent în situație de nevoie de asistență umanitară. Dezastre naturale, cum s-a întâmplat recent în Indonezia, au provocat și ele distrugeri masive. Vă cer scuze pentru această introducere cam abruptă, dar aceasta e realitatea nu avem uh, vreo alternativă, trebuie să o privim în față. Prin urmare, Uniunea Europeană uh, se așteaptă și trebuie să fie în linia întâi a eforturilor în domeniul ajutorului umanitar și cooperării pentru dezvoltare. Președinția română sprijină însă și esența acestei abordări. După cum știți, fără îndoială, România a plasat coeziunea în uh, centrul programului președinției sale, coeziunea pe plan intern, dar și coeziunea pe plan extern. Ajung astfel la a doua prioritate a președinției uh, române în programul său și anume ideea Uniunii Europene ca actor global. Cu toate provocările cu care ne confruntăm în prezent, Uniunea Europeană nu are nicio alternativă este obligată să își asume responsabilitățile. Ajutorul umanitar și politicile de cooperare pentru dezvoltare, acțiunile în acest sens au un rol uh, esențial pentru consolidarea și desfășurarea pe mai departe a rolului Uniunii Europene ca actor global major. Conceptul de a nu lăsa pe nimeni deoparte este esențial în prezent se întâmplă ceva. E un uh, telefon, i-a sunat cuiva telefonul, dar credeam că am spus ceva ce nu vă place, spune domnul ministru. Nu, nu se întâmplă așa ceva la noi. Distinși membri ai comisiei, permiteți-mi, vă rog, acum să trec la o traducere a priorităților generale din programul președinției noastre la acțiuni concrete sugerate. Este evident că în multe ocazii drumul care duce la soluții începe cu prevenirea. Ținând cont de acest lucru, România va sublinia ca primă prioritate rolul pe care îl are reducerea riscului de dezastru, gestionarea dezastrelor, prevenirea, atenuarea și starea de pregătire având uh, uh, cadrul Sendai ca element esențial, președinția română se va concentra pe procesul de implementare. În plus, vom depune eforturi uh, pentru a promova edificarea de capacitate pentru reacții de urgență medicale, componentă esențială pentru activități eficace de salvare de vieți omenești și de gestionarea crizelor. Vom încuraja de asemenea o legătură puternică între ajutorul umanitar și actorii din protecția civilă. În plus, în conformitate cu cadrul cuprinzător de siguranță în școală și concluziile Consiliului cu privire la educație în urgențe și crize prelungite, ne vom concentra pe rolul educației în promovarea reducerii riscului și promovarea rezilienței. Educația în taberele de refugiați uh, se întâmplă deja, iar când e vorba de crize prelungite, a, iată cheia viitorului pentru că ne concentrăm pe tineri și pe copii. Ei reprezintă unul dintre grupurile cele mai vulnerabile atunci când apare o criză, pe măsură ce cresc într-un context care adesea afectează negativ procesul lor educațional și de formare. Ar trebui să evităm riscul de a pierde o întreagă generație. Avertizarea rapidă, starea de pregătire sunt esențiale pentru a reduce la minim uh, uh, tulburările în procesul educațional provocate de conflicte și pericole naturale. Prin urmare, nevoie de sisteme solide și parteneriate solide care să poată să reacționeze rapid, eficient, efic- cu eficacitate și într-o manieră inovatoare pe plan educațional, ținând cont de nevoile specifice ale fetelor și băieților, ca și ale copiilor cu dizabilități. Un aspect uh, major care strânește discuții aprinse îl reprezintă aspectul financiar. Dificultatea legată de finanțarea DRR constă în negocierea implicită la nivel de fiecare donator între prevenirea pe termen de lungat și reacția urgentă pentru a face față unor nevoi imediate. În mandatul nostru vom depune eforturi pentru a găsi căi prin care Uh, fonduri din sectorul public și privat să se poată direcționa înspre inițiativele din domeniul DRR. Uniunea Europeană are datoria de a fi previzibilă în acest domeniu concret. Doamnelor și domnilor, <clears throat> recent am uh, sărbătorit uh, începutul anului 2019, un an care e parte dintr-o epocă în care totul e în schimbare permanentă E evident că asta aduce nenumărate oportunități, dar în același timp și numeroase provocări. Una dintre ele se referă la noile tehnologii și vă spun doar câteva cuvinte despre asta. Noile tehnologii modifică în mod fundamental modul în care funcționează lumea. Sectorul umanitar nu reprezintă vreo excepție, indiferent dacă vorbim despre drone, inteligență artificială, aplicații de realitate virtuală, big data sau tehnologii blockchain, cu toate au potențialul de a îmbunătăți sau de a dăuna furnizării de asistență. Pe durata președinției noastre am dorit să discutăm cu diversi factori implicați eh, în legătură cu modalitățile prin care noi, ca donatori, putem contribui la a pune în mișcare inovarea în domeniul umanitar, indiferent dacă vorbim despre un scenariu de conflict sau o catastrofă naturală, o criză provocată de aceasta. Scopul va fi dublu. Mai întâi, cum să utilizăm astfel de tehnologii pentru a furniza mai bine asistența din partea donatorilor și, în al doilea rând, cum să îi ajutăm pe beneficiari să poată absorbi mai bine asistența respectivă. Va trebui să creăm sinergii în inovarea umanitară și în sectorul privat, implicarea acestuia, promovând rețeaua UE de inovare umanitară și puncte focale din sectorul privat, uh, din administrațiile statelor membre, după cum le-a inițiat Comisia Europeană și le-au acceptat statele membre la nivel de director general pentru ajutor umanitar. Cu toate acestea, uh, suntem conștienți de faptul că inovarea nu e o soluție universală, nu e un panaceu și trebuie utilizată uh, cu precauție. Trebuie să mm, examinăm și riscurile asociate de tehnologiile noi disruptive, cum ar fi cele care se leagă de protecția datelor cu caracter personal, răspândirea de informații false pe media sociale și consecințele pentru civil și pentru cei din ajutor umanitar că noi tehnologii, cum ar fi instrumente de control de la distanță, drone, sunt utilizate în război sau în misiuni de căutare și salvare. În plus, România își va asuma un mandat central în grupul de lucru privind ajutor umanitar și ajutor alimentar, în special la acela de a monitoriza crizele umanitare. Prin urmare, vom uh, supraveghea de aproape <clears throat> tot ce ține de crizele umanitare prelungite, uitate, în derulare sau emergente, cu scopul de a genera o reacție unită și adaptată a Uniunii Europene. Doar împreună putem utiliza resursele disponibile în maniera cea mai eficientă. Președinția va promova o mai mare coordonare între statele membre, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă și se va implica strâns cu Parlamentul European. Vom invita părți terțe, parteneri, cum ar fi reprezentanți din organizații internaționale ale societății civile, pentru a ne comunica punctele de vedere, expertiza din domeniu având în vedere amploarea crizelor curente, ca și tendința unui caracter mixt al cauzelor, un conflict militar se poate suprapune cu o, o perioadă de secetă care duce la o criză alimentară, prin urmare e o criză în interiorul unei alte crize, ca și faptul că se acordă tot mai puțină atenție dreptului umanitar internațional, președinția română va facilita dezbaterea în cazul în care mesajele umanitare comune de advocacy sunt considerate ca fiind valoroase. Un uh, ultim gând în legătură cu acest subiect. Crizele umanitare și conflictele de la baza lor sunt tot mai uh, prelungite. Iată motivul pentru care acum, mai mult decât oricând altă dată, avem nevoie de o abordare mai coerentă pentru dezvoltare, domeniul umanitar și pace. Progresul irreversibil nu se poate realiza fără o abordare mai integrată a Uniunii Europene, în care cu toții să ne unim forțele și să multiplicăm uh, impactul eforturilor noastre. Președinția română e angajată să promoveze modul în care această legătură importantă se poate implementa în conformitate cu acordul politic din 2017 dintre Parlamentul European și Consiliu, așa cum e uh, el prevăzut în Consensul European privind dezvoltarea. Sperăm că pe durata președinției noastre vom asista la o negociere cu succes a parteneriatului post-Cotonou. România a semnalat în mod constant nevoia de consolidarea cooperării UE cu grupul mare de state membre al ACP. Drept contribuție pe durata președinției noastre, vom găzdui cea de-a 37-a sesiune a adunării parlamentare comune ACP-UE, în România la sfârșitul lunii martie. Sperăm că acea întâlnire va genera dezbateri pline de sens în legătură cu intensificarea actualului parteneriat și acelui de viitor. Domnilor și domnilor, consider că întâlnirea noastră este esențială, întrucât nu există vreo cale mai bună pentru a începe o președinție decât uh, să avem un dialog cu reprezentanții direct aleși ai uh, popoarelor europene. Pe durata președinției noastre vom depune eforturi pentru a asigura o cooperare interinstituțională eficientă între Consiliu și Parlamentul European. Astfel, uh, sunt gata să lucrez uh, personal, să lucrez îndeaproape cu Comisia DEVE, cu fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunteți aici ca distins public pentru această ocazie pe care mi-ați dat-o de a vorbi în fața dumneavoastră și aștept cu mare interes întrebări și un dialog cât mai viu. Vă mulțumesc! Um, thank you very much, Minister, for giving us that overview. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru această privire de ansamblu. Ne bucurăm să vă auzim să ne spuneți că monitorizați crizele uh, prelungite. Noi, uh, știți, eu sunt aici președintă de 5 ani și sunt tot timpul aceleași probleme în aceleași țări. Uh, ajutorul umanitar, sigur că nu trebuie să fie politizat în niciun fel. Avem nevoie de soluții politice la aceste crize, pentru că cauzele suferinței din lume nu se datorează, nu se leagă doar de schimbările climatice, Uh, multă suferință umană este, de fapt, generată de om. Avem nevoie de soluții politice, așadar. Um, în loc să tot continuăm să furnizăm ajutoare la nesfârșit, am avut o întâlnire cu ONG-urile principale care lucrează în, uh, oferă asistență în crize prelungite și ne-au cerut mai multă uh, Um, energie, mai multă voință politică pentru a găsi soluții pe termen lung, politice, la aceste crize, pentru că dacă nu, conflictele nu vor dispărea. Am colegi care doresc să adreseze întrebare și o să începem cu Doru Frunzulica. Who's, um, yeah, Doru. Yeah, uh, thank you so much, uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o mare plăcere pentru mine nu doar să urez bun venit ministrului pentru afaceri externe a României, domnul Meleșcanu, de fapt, mi-am început cariera mea în 90, când dânsul era ministru de afaceri externe. Uneori uh, trebuie să acceptați laudele, domnule ministru. Era ministru de afaceri externe, a fost de fapt uh, și ministrul pentru apărare națională, a ocupat uh, posturi importante în statul român. Încă o dată, domnule ministru, bun venit, e o plăcere să avem un diplomat distins ca dumneavoastră alături de noi astăzi. De fapt, după intervenția dumneavoastră, aș dori doar să vă adresez o scurtă întrebare. Având în vedere mm, președinția română a Consiliului, cum doriți, cum uh, vedeți abordarea problemei schimbărilor climatice, luând în considerare nevoia de ajutoare umanitare? Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc mult succes în timpul președinției noastre a Consiliului Uniunii Europene și vreau să mulțumesc de asemenea colegilor care sunt prezenți astăzi aici. Mulțumesc! Thank you very much. It's a pleasure. Mulțumesc Uh, e o plăcere să vă văd uh, aici și vă felicit pentru mandatul de eurodeputat. Sper că după alegeri, la sfârșitul lunii mai, să vă continuați activitatea și să fiți unul dintre europarlamentarii uh, români activi, sigur, dacă vrea Dumnezeu. Thank you very much for your question. It's, um, it's, uh, Vă mulțumesc uh, pentru întrebare, o întrebare prietenoasă, dar trebuie să recunosc că este o întrebare dificilă, pentru că, din punct de vedere practic, președinția Consiliului Uniunii Europene are posibilități destul de, sau chiar foarte limitate, de a aborda problemele climatice. Din punctul meu de vedere, singura modalitate rezonabilă de abordare ar fi următoarea. Trebuie să facem legătura între asistența umanitară pe de o parte și asistența pentru dezvoltare pe de altă parte. Dacă vrem într-adevăr să contribuim uh, la rezolvarea problemelor cauzate de schimbările climatice avem nevoie de fonduri și de proiecte care să permită țărilor, țărilor mai puțin dezvoltate, care, sunt, uh, care se confruntă cu schimbările climatice, să își transforme economia trecând de la un sistem bazat pe carbon la energie solară, energie eoliană, energie um, Uh, hidrologică. Deci, președinția noastră trebuie să transmită un mesaj foarte clar. Politica noastră la nivelul Uniunii Europene este una foarte simplă. Nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă. Și de aceea trebuie să avem un dialog intens și să oferim niște promisiuni și niște proiecte foarte clare. Voiam să vă spun că acest lucru se întâmplă și atunci când vorbim despre migrație. Suntem preocupați cu toții de problema migrației um, care afectează continentul european. De la bun început, România a atras atenția asupra faptului că ar trebui să abordăm cauzele migrației, care intră în două categorii. Războaie interne sau războaie în regiune și, în al doilea rând, schimbările climatice. De aceea, pentru noi, schimbările climatice reprezintă una dintre problemele cele mai importante pentru a asigura securitatea țărilor de origine și securitatea Europei. De aceea, susținem ideea de a promova proiecte pentru țările în curs de dezvoltare, astfel încât măcar riscul schimbărilor climatice să fie redus. Uh, și probabil că știți, nu vreau să vă stric ziua, dar uh, sunt niște vești foarte proaste. Am auzit, nu mai știu, la radio sau la televiziune, faptul că fenomenul El Nino este așteptat uh, în acest an. E o veste foarte, foarte proastă. Um, să ne gândim la statele insulare din Pacific și din alte regiuni, ce se va întâmpla cu aceste țări care sunt afectate de astfel de fenomene. De aceea trebuie să continuăm să susținem și să încurajăm aceste țări să folosească energii regenerabile și în același timp să luptăm la nivel internațional pentru respectarea uh, și abordarea serioasă a problemelor climatice. Pentru că aceasta este o problemă care nu poate fi soluționată la nivel național și nici măcar la nivel regional. Schimbările climatice sunt o problemă care afectează întreaga umanitate. Și cred că um, părerea mea este următoarea. Una dintre prioritățile noastre în uh, cursul președinției Consiliului este de a juca un rol important în promovarea multilateralismului. Și una dintre chestiunile concrete este o mai bună implicare a Uniunii Europene în activitățile Organizației Națiunilor Unite. Sunt multe activități, Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 și altele. Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai activă la nivelul ONU pentru a putea să determine o anumită direcție uh, în care să meargă eforturile la nivel internațional. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, și acum am să dau cuvântul raportorului nostru permanent privind afaceri umanitare, Enrique Guerrero Salom. Este cel care se ocupă în comisia noastră de toate aceste subiecte. Eh, gracias. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule ministru pentru faptul că sunteți astăzi aici cei care dispunem deja de o anumită experiență în reuniuni în care, la care participă responsabili din țări care pentru prima oară își asumă președinția Uniunii, știm foarte bine că ei vin cu mari speranțe și cu capacitate de, expo- de efort și încearcă să-și asumă, asumă răspunderea pe durata președinției. Uh, astfel încât uh, felicitări pentru că exercitați această funcție și vă spun că puteți conta pe sprijinul Parlamentului atâta timp cât vom funcționa, pentru că noi, începând cu luna aprilie, deja vom dispărea de pe ecranele politice și vom intra în campania electorală, unii dintre noi. În fine, eu nu, dar poate că Linda McCavan, da, pentru că nu se știe niciodată unde ne conduce Brexitul sau ne-Brexitul. Da. În fine, poate că va continua să fie președinta acestei comisii și în următoarea legislatură, cine știe. Dumneavoastră v-ați referit la conflicte specifice, Yemen, Siria, Ucraina, la dezastre naturale, cazul Indoneziei. Însă ce m-a interesat cel mai mult în intervenția dumneavoastră și în documentul pe care ne l-ați trimis cu prioritățile președinției române, m-a interesat tocmai uh, prioritățile pe ce puneți accentul la nivel global și e o satisfacție că între aceste priorități apar, apare lupta pentru a se reduce riscul apariției acestor uh, catastrofe, atât naturale cât și cele de alt tip, și așadar punerea în aplicare a acordurilor de la Sendai și a diferitelor angajamente asumate în platforma globală uh, de la Cancun, uh, și ce se va întâmpla la Geneva în 13-17 mai. Și aș dori să vă solicit să ne țineți la curent, să ne informați dacă deja au început discuțiile în legătură cu prioritățile Uniunii Europene la reuniunea platformei globale de la Geneva și cred că e foarte interesant că în cadrul prevenirii riscurilor și a dezastrelor, a catastrofelor, dumneavoastră puneți accentul pe reacția la nivelul sănătății, necesitatea de a construi structuri în domeniul sănătății în țările care sunt expuse celor mai mari riscuri din cauza caracteristicilor sale geologice sau din cauza situării climatice, geografice. Și, de fapt, Parlamentul nostru, repetate rânduri, și-a exprimat preocuparea în legătură cu situația asta în care lipsesc infrastructurile sanitare în țări cum ar fi Sudanul de Sud, Congo sau Republica Centrafricană. Și aș ruga președinția română ca la Consiliul European să uh, dea mai mare intensitate în acordarea de sprijin acestor țări. Uh, Știți bine, domnule ministru, că Parlamentul nostru a fost unul care a jucat un rol foarte activ în a promite și a acorda fonduri pentru educarea copiilor aflați în situații de criză umanitară, situații de urgență. De fapt, noi am tot multiplicat re, uh, resursele destinate lor, însă aspirăm la și mai mult și Parlamentul nostru și-a exprimat dorința ca în curând să trecem de la 6%, cum este suma actuală sau procentajul actual dedicat educației în situații de urgență, să ajungem la 10% din totalul ajutorilor umanitare. Și în acest sens am solicitat și sprijinul președinției noastre. Asta este punctul fundamental al legăturii existente între reacția umanitară și cooperarea pentru dezvoltare. Tocmai pentru că faptul că aceste crize din ce în ce mai mult se transformă în crize prelungite și chiar permanente sau oricum de lungă durată, acest fapt înseamnă că educația devine un punct strategic pentru acordarea de ajutor acestor persoane. Și, în final, aș vrea să fac referire la două puncte. Dumneavoastră, domnule ministru, ați vorbit despre legislația umanitară sau principiile ajutorului umanitar. Uh, și eu cred că ă, viața a actorilor din domeniul umanitar ce acționează la fața locului de fiecare dată este tot mai periclitată și se utilizează tot mai mult violența ca răspuns în situații umanitare, din păcate, și cred că ăsta este un punct ă, care trebuie să ne atragă atenția mai mult. Și ultima chestiune, deși văd aici pe Eleni Teoharus, care va, se va referi probabil la asta, pentru că dânsa a fost raportoare, pentru că astăzi s-a votat și s-a adoptat uh, reg regulamentul privitor la Corpul de Solidaritate European și Comisia noastră și-a exprimat deci punctul de vedere și anume că o parte importantă a acestui corp de solidaritate trebuie destinată ajutorului și susținerii în situație de criză umanitară sau de ajutor umanitar. Deci, uh, în final, uh, mulțumesc, vă mulțumesc pentru informațiile oferite și vă reiterez sprijinul comisiei noastre pe durata în care vom funcționa în continuare și să sperăm să ne revedem la reuniunile, reuniunile, reuniunea ACP organizate în țara noastră. Mulțumesc! Thank you, Ricky, for reminding us that you're... mulțumim, Enrique, pentru faptul că ne-ai reamintit despre uh, adunarea parlamentară comună ACP-UE. Vreau să subliniez ceva ce a spus Enrique. Uh, am uh, observat peste weekend uh, ce se întâmplă cu criza din Congo, uh, Organizația uh, Internațională a Sănătății începe să fie tot mai îngrijorată de uh, problema Ebola, de criza Ebola. Ce am învățat din criza Ebola? Țările care aveau o infrastructură de sănătate, doar acestea au putut să oprească răspândirea bolii, cum ar fi Senegalul. În momentul în care au găsit un caz, au izolat persoana, dar în țările unde nu există sisteme sanitare, uh, unde situația era haotică, Ebola s-a răspândit și vedem acum riscul în Republica Democratică Congo. Și ce ne îngrijorează este de asemenea faptul că am investit foarte mulți bani în vestul Africii în construirea de, de facilități, de uh, uh dar atunci când apar crizele, banii sunt retrași și uh, trebuie să pornim iarăși uh, de la zero. Deci pierdem ceea ce facem. Trebuie să învățăm uh, lecțiile și să le aplicăm. Domnule ministru, ați avut uh, multe întrebări, vă dau cuvântul ca să răspundeți lui Enrique. Domnule Guerrero, vă mulțumesc pentru întrebări. Da, sunt de părere că investirea în reducerea riscului de dezastre, de fapt, uh, e un mod de a economisi bani Uh, din punct de vedere practic, uh, așa stau lucrurile și de aceea așteptăm uh, cea de-a șasea platformă globală pentru reducerea riscului de dezastre de la Geneva din mai și deja am convenit să colaborăm pregătind poziția Uniunii Europene la reuniunea de la Geneva. Vrem să încercăm să avem o platformă în numele țărilor Uniunii Europene, a statelor uh, membre. Vom susține uh, într totul activități în acest sens. Acum, în ceea ce privește educația, este un subiect uh, important. Din acest punct de vedere, cred că în anumite țări s-au făcut progrese. Eu am vizitat uh, unul, una dintre cele mai mari tabere de refugiați din Siria, în Iordan, în Iordania, și aveau școli în interiorul taberei, dar în alte țări, în alte tabere pentru refugiați, nu există um, școli. Um, unul dintre lucrurile cele mai importante în acest sens îl reprezintă um, concluziile cu privire la educația um, în uh, situații de conflicte și în uh, cazul crizelor uh, uh, uh prelungite. În noiembrie, aceste concluzii au creionat uh, activitatea Uniunii Europene. Am, noi vom urmări punerea în aplicare acestor concluzii. Educația este importantă, aveți dreptate un instrument important pentru a asigura demnitatea și uh, resursele necesare traiului și sigur că este foarte important uh, prin educație să ne asigurăm că um, copiii tinerii nu sunt radicalizați. După cum am spus de la bun început, nu putem să ne permitem să pierdem o întreagă generație. Vom ajuta statele membre să-și pregătească și să-și coordoneze activitățile în mod adecvat cu privire uh, la siguranța în școli. În uh, Spania, în mai, va avea loc cea de-a treia conferință privind siguranța în școli și vom promova rezultatele acestei conferințe. În ceea ce privește dimensiunea de gen, cred că acestea ar trebui să se bucure de o atenție deosebită și violența bazată pe gen. Și în timpul președinției noastre vom uh, asigura uh, activitatea ulterioară concluziilor adoptate în acest sens în noiembrie. Pot să vă asigur că voi susține ideile și propunerile dumneavoastră, um, pentru că e vorba de priorități cheie în ceea ce privește obiectivul Parlamentului de a aloca 10% din buget pentru educație, vom susține această propunere împreună cu colegii noștri și vom încerca să um, coordonăm discuțiile pentru a obține o majoritate solidă uh, în favoarea acestei propuneri, luând în considerare și pozițiile celorlalte țări. Vom continua, așa cum am spus, să colaborăm cu Parlamentul European în întregime și cu dumneavoastră, cu Comisia dumneavoastră, pentru că ați fost întotdeauna motorul principal de promovare a ajutoarelor umanitare în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc. Mă bucură ceea ce spuneți despre buget. Uh, comisarul Stilianides, cu care ne întâlnim în această după-amiază, ne-a trimis uh, un document în care să spunem că avem cel mai mare uh, ajutor, buget pentru ajutor anual Um, deci buget anual pentru ajutor umanitar 1,6 milioane, buget inițial anual, pentru că problema de obicei este că nu se alocă suficienți bani de la începutul anului și apoi în timpul anului, pe măsură ce apar nevoile și crizele, mai tot adăugăm uh, fonduri. Uh, dar dacă ne gândim la țări uh, ca Uganda, de exemplu, unde au un influx de refugiați din Sudanul de Sud, în ianuarie primesc o anumită sumă de bani, delegația Uniunii Europene de acolo. Și apoi um, li se spune că vor mai primi bani, dar trebuie să ceară de fiecare dată uh, cereri uh, pentru noi fonduri. Deci cei de acolo petrec o grămadă de timp pregătind noi dosare de cerere pentru fonduri, în loc să poată să-și planifice activitatea. Știm că situația din Sudanul de Sud nu se va soluționa uh, foarte rapid. Deci sper ca ministrii în Consiliu să înțeleagă această situație și anume importanța de a aloca de la bun început suficiente fonduri în așa fel încât cei care lucrează pe teren să poată planifica um, execuția bugetară, cheltuirea acelor eh, bani și sper că eh, putem să-l rugăm pe domnul Stilianides să sublinieze acest lucru și atunci când se discută următorul eh, cadru financiar multianual, pentru că ONG-urile ne cer uh, o perioadă de programare de 3 ani, astfel încât să întrească în fiecare an să-și tot refacă planurile. Și am discutat, mi se pare, când vorbim despre Mali, dintr-o dată, dată fiind problema, am alocat fonduri pentru Mali și în cazul Nigerului, de exemplu, n-au rămas suficienți bani pentru nevoile care au apărut deci sper să putem trage învățămintele necesare și în perioada următoare de programare să gestionăm mai bine fondurile. O să dau cuvântul acum. Am avut doi socialiști, deci o să-i dau cuvântul lui Eleni Teoharus de la ECR. Eleni, care are o experiență bogată în uh, ajutor umanitar. Mr. Minister, I will speak in Greek. Mulțumesc și, domnule ministru, voi vorbi în limba elena. Thank you. Uh, θα ξεκινήσω από εκεί που... Uh... Da, mulțumesc. Așadar, aș începe cu punctul evocat de domnul Guerrero cu Corpul European de Solidaritate și cred că obiectivul principal acestui corp e ca în rândul tinerilor din Europa să dezvolte un simț al răspunderii uh, și un spirit de muncă uh, împreună cu cei care nu trebuie lăsați uh, pe din afară și cu cei mai defavorizați. Și dumneavoastră ne-ați prezentat, ca să spun așa, o viziune de dreptul grandioasă uh, despre ajutorul pentru dezvoltare și eforturile pe care îi le va consacra președinția română. Sigur, înțelegem că România se confruntă cu anumite probleme economice și deci e foarte important ca cineva care cunoaște foarte bine aceste probleme și știe ce înseamnă o criză umanitară să își asume propria răspundere. Trebuie spus că există o diferență între ajutorul umanitar într-un moment de criză și, pe de altă parte, ajutorul umanitar care este legat în mod direct și intrinsec de ajutorul pentru dezvoltare. Dar, uh, într-un moment de criză, sunt oameni care își pierd viețile și așa mai departe. Uh, sau trec prin uh, foamete sau alte catastrofe. Știu că dumneavoastră aveți experiență și înțelegeți că atunci când ai un copil căruia nu poți să-i dai hrană și apă, nu te gândești la dezvoltare. Știți că chiar și în cadrul Uniunii Europene există populații care trăiesc uh, sub pragul sărăciei Uh, în țările din Balcani, în Grecia, de exemplu, acolo unde avem o, uh, un număr important de refugiați, de emigranți care doresc să sosească în Uniunea Europeană și care cred că de cum pun piciorul pe țărmul Europei, toate problemele vor fi rezolvate ca prin farmec. Știți că acești uh, refugiați nu se bucură de condiții bune de viață. Noi încercăm să îi ajutăm, dar încercăm să îi amplasăm în, uh, în, în regiuni în care să se bucure măcar de condiții decente de trai. Dar ei, sigur că nu vor să rămână neapărat în Grecia, ci încearcă să treacă în altă țară, în speranța unei vieți mai bune. Dar sunt și alte populații care se confruntă cu probleme grave, uh, cum ar fi Uh, foametea, de exemplu, avem și refugiați palestini, putem vorbi de refugiați palestinieni care nu beneficiază de infrastructuri de sănătate, sunt refugiați din fâșia Gaza care uh, trăiesc în tabere din țările învecinate, mai avem și problema Yemenului. Uh, ne putem gândi la situația avioanelor uh, din Statele Unite care uh, parașutează sau aruncă hrană în Yemen. Noi nu dispunem de avioane europene care să uh, facă așa ceva în Siria sau în Kurdistan, în regiuni care se confruntă cu același tip de probleme și avem acolo o prezență militară care se afirmă că doresc să ajute populațiile să supraviețuiască, dar se gândesc doar la petrol, de fapt. Vorbim de o, o, o cifră de aproximativ 12 milioane de persoane care încearcă să ajungă în Europa și care uh, cad victimele acestor traficanți de ființe umane. Acum, uh, Eh, dacă președinția română va încerca să rezolve eh, această problemă a crizelor umanitare eh, în viitorul apropiat, ca, să put, ca, să, ca acești oameni să reușească într-adevăr să supraviețuiască. Apoi vom putea vorbi de corelația între ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare. Uh, și înainte de a termina, vreau, domnule ministru, să vă urez succes și să vă spun că admir foarte mult poporul și guvernul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you very much, eh, Madame Mulțumesc, doamnă Teoharu. Vă spun uh, cinstit că dumneavoastră v-ați referit la niște, sau ați atins niște puncte vulnerabile, de fapt, ale politicilor și activităților noastre. Și din acest punct de vedere, dumneavoastră, în fine, v-ați referit la diverse situații, refugiați, migranți, apoi alte țări care mm, se află în împrejurări foarte dificile din cauza războiului, Yemen, Siria și altele. Uh, din acest punct de vedere vreau să vă spun că una din cele mai importante inițiative ale României a fost ca în 2017 să creeze uh, o organizație oficială și o agenție oficială pentru ajutor pentru uh, dezvoltare care este activă în promovarea diferi, diferite proiecte și finanțarea lor și da, e adevărat că se concentrează mai ales în zona Mării Negre, a Orientului Mijlociu, Africii de Nord și a Balcanilor de Est, de Vest și altele. Bun, nu e nemaipomenit, dar avem totuși această agenție specială care combină ajutorul umanitar cu ajutorul pentru dezvoltare. Anul trecut, noi uh, am fost uh, primiți la nivelul OCDE în Paris în cadrul unei unități speciale care se ocupă cu asistența pentru dezvoltare pentru alte țări. Prin asta doresc să spun că nu rămânem doar la nivelul vorbelor, ci chiar luăm măsuri concrete și încurajăm instituțiile noastre să se implice în aceste probleme. Cât despre refugiați, da, primim și noi refugiați, nu știu, chiar acum două săptămâni, uh, proveniți din Malta, am primit refugiați, însă și noi ne mm, confruntăm cu aceeași situație ca noastră, adică cei care doresc să fie refugiați nu sunt neapărat interesați în a rămâne pe teritoriul României. Uh, și România pentru ei este doar o țară de tranzit, o poartă de intrare în, într-o, într-o țară, nu știu, este o poartă de intrare, intrare ca, ca apoi ei să ajungă în țări cum ar fi Germania sau Marea Britanie, să primească ajutoare sociale, dar noi vom continua să-i susținem și să le oferim această perspectivă dacă doresc. Și în ce privește propunerea cu Corpul European de Solidaritate, cred că e o idee excelentă. Putem uh, combina diverse surse financiare, să le fuzionăm într-una singură. Cinstit vorbind, spun că apreciez eforturile președinției austriace, austriece care a lansat acest proiect. Ce putem și ce vom face noi e să încercăm să-l finalizăm suntem gata să continuăm munca acest dosar și sperăm să avem posibilitatea să începem trilogul cu Parlamentul și cu Comisia pe, pe tema acestui dosar și să fie și adoptat pe durata președinției noastre, deci să-l promovăm. În rest, dacă mai uh, aveți ceva de spus, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumim și noi, mulțumim și noi, domnule ministru. Chiar în această dimineață am uh, adoptat un raport al doamnei Teocarus privitor la Fondul de Solidaritate, deci ar fi bine, într-adevăr, să terminăm uh, munca la el în această legislatură. Acum are cuvântul domnul Norbert Noiser, din partea grupului socialist, și apoi domnul Țelă, care a cerut cuvântul după el. Dar începe cu Norbert. Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru că participați la această reuniune. La fel uh, ca colegii mei, spun și eu că sunteți un diplomat cu mare experiență deci pentru noi, membrii ai Parlamentului, cumva uh, e mai ușor uh, să ne facem înțeleși în dialogul cu dumneavoastră și vreau doar să fac o declarație sau să mă refer la o declarație pe care a făcut-o comisia înainte de a prelua dumneavoastră uh, președinția, Comisia a făcut niște comentarii care n-au fost foarte fair, pentru că dumneavoastră ați arătat într-adevăr un spirit european, așa v-ați întrebat președinția și Vreau să mă refer la asta mai întâi. Reuniunea ACP pe care am avut-o în decembrie la Cotonou, în mod normal, ar fi trebuit să fie rolul reședinției austriece să fie activ acolo, dar cumva pot să spun că au refuzat, deci dumneavoastră ați preluat această misiune și uh, uh, vice sau ministrul adjunct a fost acolo și a fost foarte impresionantă activitatea domniei sale și cum s-a implicat în uh, tot ceea ce a însemnat reuniunea cu țările ACP și dumneavoastră ați menționat că pe durata președinției dumneavoastră uh, veți încerca să faceți progrese pentru parteneriatul post-Cotonou. Cred că e foarte important de subliniat acest aspect și ar fi foarte bine dacă ați putea conlucra și cu viitoarea președinție, cu Finlanda, ca să putem avea un rezultat bun. Un al doilea punct ar fi că dumneavoastră veți găzdui reuniunea țelor ACP în luna martie la Sinaia și Sigur că nu este o activitate standard a tuturor altor, celorlalte state membre, că în trecut unele state membre au refuzat să conlucreze cu partenerii noștri din țările ACP. Și încă ceva, doresc să mai subliniez că dumneavoastră cred că sunteți singura țară din Europa de Est care și-a asumat uh, acești refugiați din Malta atunci când s-a produs respectiva criză. Și vreau să subliniez că Uh, vă rog să continuați, în, uh, să urmați acest spirit european și să fiți conștienți că trebuie să fim foarte angajați în domeniul dezvoltării, mai ales cu uh, continentul care este partenerul nostru și anume Africa. Ați menționat și angajamentul în politici în domeniul dezvoltării și ajutorului și cred că putem să spunem că avem aceeași filozofie politică. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru angajamentul uh, în uh, problemele europene. Mulțumesc! Thanks, thanks, very much, Norbert. Minister. Mulțumesc, Norbert. Și acum, domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul. Now he's working. Yeah, now, yeah, now working. Yeah, yeah. Thank you very much. Da, mulțumesc, domnule Neuner. E o plăcere să mi se desez asemenea întrebări, pentru că, da, vorbim despre una din prioritățile președinției noastre. Încă de la început ne-am asumat ideea că una din prioritățile noastre ar trebui să fie încheierea acordului post-Cotonou. Vorbim despre țări din Africa, din uh, Marea Caraibelor, din zona Pacificului, țări care, într-adevăr, au nevoie de susținerea Uniunii Europene, pentru a putea avea o evoluție pozitivă. Și din acest punct de vedere, președinția noastră își uh, asumă această obligație de a finaliza acordul post-Cotonou. Acum, unul din punctele importante în cadrul acestei discuții îl reprezintă faptul că, practic, am ajuns la un acord cu țările ACP sau, în fine, între țările ACP și Uniunea Europeană, și anume că acordul post-Cotonou cumva trebuie uh, elaborat ținându-se cont de elementele agendei 2030 a ONU pentru a avea un cadru juridic în care să fie întocmit acordul post-Cotonou. Și este avem această ambiție și vă spun deschis că noi vom continua să fim implicați în acest acord. Dacă Consiliul are mandat de negociere și vom face tot ce vom putea, bazându-ne pe rezultatele mm, președinților anterioare, că n-au fost prea multe, dar noi suntem hotărâți să finalizăm acordul post-Cotonou pe durata președinției noastre. Da, au fost șase runde de negocieri, am avut timp destul la dispoziție, acum trebuie să ne concentrăm asupra rezultatului final, deci un acord. Și vă mulțumesc! Thank you very much. Președinta, și eu vă mulțumesc și acum domnul Țel din partea PP. Äh, mulțumesc, doamnă președinte, și din partea mea, mulțumiri călduroase, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră și disponibilitatea, disponibilitatea dumneavoastră de a discuta cu noi. Uh, Uh, într-adevăr, aveți un mandat destul de dificil în ceea ce privește politica de uh, dezvoltare și vreau să mulțumesc și eu faptul că uh, dumneavoastră pentru prima dată veți uh, uh găzdui, ați invitat și veți găzdui adunarea parlamentară ACPUE uh, și că doriți să militați pentru încheierea acordului post-Cotonou. Din ce aud eu, nu toate statele membre uh, au această atitudine și de aceea vreau să vă rog să vă folosiți influența pe care o aveți uh, în calitate de președinție a Consiliului. Pentru că timpul e scurt, 2020 uh, este momentul în care expiră acordul de la Costonu și vreau să vă reamintesc că în cazul unui acord Uh, care uh, să îi urmeze uh, problema, probleme cum ar fi drepturile omului, trebuie rezolvate, pentru că mm, o parte dintre partenerii noștri africani nu au fost pregătiți să accepte o clauză privind drepturile omului în acordurile economice, dar în acordul de la Cotonou a acceptat această clauză. De aceea, orice fel de acord care urmează acordului de la Cotonou trebuie să reprezinte aceleași valori uh, Uh, privind drepturile omului. Pentru că dacă nu, mă tem că rămânem cu mâinile goale din acest punct de vedere. O altă cerere a Parlamentului European este aceea ca uh, prin acordul uh, de la Cotonou să se cupleze și fondurile pentru dezvoltare care să intre în bugetul european. Uh, comisia este deschisă față de această idee, dar și aici aud că există anumite state membre care nu sunt de acord. Care este poziția dumneavoastră? Și încă o dată referitor la acordul de la Cotonou, pentru că ați vorbit despre statele insulare și uh, de suferința lor din Pacific, din Caraibe, în ceea ce privește schimbările climatice, tocmai aceste state se tem uh, că formatul de până acum al uh, colaborării uh, ACPUE ue va fi fragmentat uh, într-un fel de regionalizare în care anumite state membre, statul meu, guvernul meu, printre ele, vor vrea să se concentreze mult mai mult în anumite regiuni ale Africii, în timp ce acordul de la Cotonou um, este unul care se aplică tuturor statelor ACP. Deci aici am rugăminte uh, insistentă ca uh, dumneavoastră în lunile următoare să militați pentru ca formatul de până acum să fie menținut, uh, ca problema drepturilor omului să nu fie pierdută, ci să rămână parte din acordul viitor și ca fondurile care au fost până acum în Fondul European de Dezvoltare Uh, care au fost într-un fel de buget în umbră, să intre în sfârșit sub controlul parlamentar. Dar aici trebuie să spun și faptul că trebuie să existe o alocare dedicată și anume doar pentru uh, să fie utilizate doar pentru uh, ajutoare umanitară și pentru dezvoltare. Deci ele să aibă o alocare foarte precisă. Mulțumesc. Mulțumesc e dincolo de partea cu ajutor umanitar, dar știu că domnul ministru se ocupă de toate dosarele și știe foarte clar și e clar din ce a spus. Mulțumesc foarte mult, domnule Țelă. Apreciez foarte mult faptul că ați ridicat uh, acest uh, subiect. Am avut o discuție ieri seară cu reprezentanții ai Consiliului în legătură cu aceste chestiuni concrete Înțeleg că sunt unele probleme reale în legătură cu alocarea. Introducerea în buget, de fapt, va aduce întreaga discuție și în Parlament. Nu va fi finanțat ca acum din diverse părți ale cheltuielilor. Avem o posibilitate de influențare, de promovare a acestei idei ne vom număra printre aceia care vor încerca să faciliteze consensul pentru cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. În președinția noastră, asta nu înseamnă că o să-l și finalizăm. Practic, cred că e imposibil mai ales dacă ținem cont de faptul că perioada activă va fi de trei luni și vreo jumătate, având în vedere că vin alegerile europene. Dar ce putem face și ce vrem să facem e să stabilim unele priorități, să avem niște idei generale în legătură cu viitorul buget al Uniunii Europene. Iar a doua abordare <clears throat> este că Comisia ar dori să fie adoptat până la sfârșitul lui 2019, dacă înțeleg, până la sfârșit, în a doua parte. Nu știu. Am discutat cu Comisia, cu Consiliul și ei sunt interesați să sprijine această idee legată de finanțarea Cotonou sau țărilor ACP. Vom continua să lucrăm la mandatul Consiliului din acest punct de vedere și vom încerca să contribuim uh, cât mai bine la negocierea cu colegii din ANCP. După cum am mai spus, se numără printre prioritățile noastre pentru această perioadă. Desigur, sunt doar trei luni și jumătate, dar puteți fi siguri că vom depune toate eforturile pentru a ajunge la o soluție în acest punct de vedere. Știu întreaga poveste diverse țări legate de țări importante din Uniunea Europeană, bani care merg pe diverse canale, știu toate astea, dar cred că a venit momentul să avem un cadru foarte limpede de finanțare acestui acord cu țările ACP. Mulțumesc! Știu, domnule ministru, că vă întâlniți și cu cei de la Uniunea africană v-ați întâlnit în ultimele câteva zile. Am avut o discuție, am creat un comitet special de monitorizare de la Comisia noastră parlamentară și Comisia de Afaceri Externe și adunarea parlamentară comună să monitorizăm acordul de la Cotonou pe măsură ce progresează negocierile. Deci suntem în dialog cu comisarul Mimița, care are rol de lider negociator. Unul dintre lucrurile întrebate săptămâna trecută a fost că pare să fie o lipsă de claritate de partea europeană. Pe de o parte avem strategia privind Africa, apoi strategia ACP iar strategia Africa acoperă toată Africa și Africa de Nord, care e acoperită și de politica de vecinătate și mulți ne întreabă pe noi, păi exact cum se leagă toate astea între ele, pentru că ar trebui să fie important să rezolvăm pe plan politic pe viitor, pentru că partenerii Uniunea Africană vrea să lucreze acum unic pentru toată Africa, unii sunt separați în legătură cu diverse chestiuni și nu e clar cum se integrează, iar Caraibe și Pacific se consideră puțin neglijați într-o perioadă în care au nevoie de sprijinul nostru, mai ales din cauza problemelor cu schimbările climatice mm, și la discuțiile de la Paris privind clima de partea noastră a fost un angajament ferm și au fost aliații noștri și în alte forumuri globale, deci nu putem să îi dăm uitării pe cei din Pacific și Caraibe. Mai doresc unii colegi să pună întrebări sau să ia cuvântul? Dacă nu, am eu un singur subiect foarte practic, <clears throat> ceva la care să vă gândiți doar. E raportul Curții de Conturi care vine despre ONG-uri, domeniul umanitar, modul în care funcționează pe teren. Am avut o întâlnire cu unele ONG-uri înainte de Crăciun. Doar să știți că se pune o întrebare despre agenda localizării. Marile ONG-uri europene angajează ONG-uri locale să implementeze anumite lucruri și Curtea de Conturi pune întrebări cum asigură transparența, cum ne asigurăm că finanțarea merge la destinatarii scontați și întrebarea e corectă, dar cred că ONG-urile ne-au cerut nouă să ținem cont de faptul că Situația e dificilă în care operează în multe țări, de exemplu, când uh, dăm ajutor refugiaților sirieni în interiorul Siriei, ONG-urile europene nu pot trimite lucrători de-ai lor, trebuie să recurgă la lucrători locali să dea ajutor umanitar și trebuie să știm de astfel de dificultăți. O altă dificultate de care nu știam, dar a apărut mai recent, când am venit cu că unele acte normative antiterorism, antispălare de bani în funcționarea pe teren, pentru că face unele bănci reticente să mai transfere bani din Europa pe teren în țări, cum ar fi Sudanul de Sud, Siria și altele. Asta înseamnă că lucrătorii umanitari trebuie să se ducă cu bani în numerar pe teren, cu zeci de mii de dolari în buzunar și atunci devin țintă pentru bandiți deci sunt ținta atacurilor. Deci uneori intențiile bune din legea de combatere a spălării banilor are un efect uh, pervers și unii miniștri nu sunt uh, foarte încântați. Nu știu dacă la Consiliu se face ceva, dar trebuie să ne asigurăm că sistemul bancar înțelege că lucrătorii umanitari lucrează în situații foarte dificile și că ar trebui să le facilităm viața și nu să le o încurcăm și să le punem bețe în roate. Mulțumesc foarte mult. Ați spus, e clar, pentru cei care lucrează în ONG-uri, în special în Siria și astfel de locuri sau Yemen, e extrem de dificil. Transferul bancar nu funcționează, transferul de bani nu funcționează. Toată lumea încearcă <clears throat> să ducă banii cu sacoșar ca să acopere nevoile. Deci recunoaște că din ceea ce știm, unul sau două, una sau două, Rata și Codev au avut o întâlnire comună la nivelul Consiliului săptămâna trecută și vom pregăti împreună cu Consiliul unele concluzii în legătură cu modul în care ar trebui să financeze aceste ONG-uri asistența lor Președinte, mi-a venit ideea că statele membre funcționează în acele țări, deci ar trebui să poată să ajute cumva să găsească un mecanism care să faciliteze sarcina lor și să fie mai puțin riscant pentru lucrătorii individuali. Am fost surprinsă că n-am auzit așa ceva, că nu s-a rezolvat și mă bucur acum că s-a ajuns și la nivel de Consiliu și Comisie și că se vor găsi uh, soluții practice. Și o să-l întrebăm și pe comisarul Sirianidis în curs după amiezii mie. Bun, dacă nu sunt alte întrebări pentru domnul ministru, putem încheia cu 10 minute mai devreme și avem un prânz organizat la 1 și jumătate cu coordonatorii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și mult succes în restul activității.